Dragi colegi, aș dori să începem ședința. Can I just um, ask if you can uh, adopt the draft? Aș dori să adoptăm proiectul de ordine de zi. Că toată lumea e mulțumită de ce vede. Apoi aprobarea procesului verbal foarte bine. Înainte de a continua cu raportul domnului Koch privind serviciile aeriene, aș dori să întâmpin un grup de stagiari traducători de la Luxemburg. Nu știu dacă au venit aici pentru că e vorba de interpreți, pentru că sunt eu mai greu de de tradus, de interpretat sau poate că e vorba de subiectul de față. În sfârșit, să trecem la punctul privind acordul între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară Africii de Vest, privind aspectele sexuale aeriene, raportul domnului Koch. Și, Dieter, ți-aș da câteva 5-10 minute ca să-ți prezinți raportul, apoi ca vicepreședinte ai putea să preia, să preia ștafeta mai încolo, dar în orice caz cum să facem, cum să facem ca să vină la prezidiu cineva, doamna Divera, 5 minute, vă rog, dacă se poate, să veniți, să prezidați. Bun, deci 5 minute. Eh, trebuie să-l văd pe ambasadorul Ungariei pentru 5 minute, dacă se poate, deci vă rog să prezidați. Deși dau cuvântul domnului Koch. Da, doamnă președinte, mă bucur să vă prezint raportul meu și, bineînțeles, și colegilor și colegilor. Aș dori să vă prezint așadar astăzi un raport care mi-a fost uh, transferat mie în calitate de vicepreședinte. Este vorba de alinierea unui număr de 57 de acorduri aeriene bilaterale între statele europene și Uniunea Statelor Vest-Africane. Aș dori mul- să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră și colaboratorilor mei. Principalul obiectiv al acestor, acestui acord este depășirea obstacolelor de intrare pe piață și eliminarea celor prevederi care nu mai corespund principiilor legislative ale Uniunii Europene și care au caracter discriminatoriu. punctul de plecare pentru acest raport a fost o plângere în, la Curtea Europeană de Justiție unde se semnala încălcarea uh, dreptului european în ceea ce privește libera circulație a unui anumit număr de astfel de acorduri bilaterale, în special <clears throat> acele companii aeriene care uh, fondau în alt stat membru o sucursală, nu puteau să participe la acordurile bilaterale. În iunie 2003 s-a acordat deja un mandat de negociere Comisiei pentru a elimina astfel aceste prevederi critice și discriminatorii și să le înlocuiască cu unele valabile. Acordul negociat de comisie a fost semnat uh, în noiembrie 2009 și se aplică în mod provizoriu de atunci. Un rezultat uh, important al negocierilor pe lângă libera circulație au fost uh, posibilitatea impozitării produselor energetice pe uh, traseele europene și s-au făcut uh, adaptarea dispozițiilor care sunt anticoncurențiale la cele ale legislației europene actuale. Textul astfel negociat de comisie nu încalcă prevederile și principiile aplicale spațiului aerian european. Formal, avem termen până la 5 noiembrie, însă, dat fiind faptul că acest lucru se bazează pe un uh, acord oral și pe neexistând probleme în acest acord, din punctul nostru de vedere, vă rog să vă dați acordul pentru acest uh, acord. J'ai cru que se le <laughs> Că dacă președintele putea să aibă microfonul imediat pe flor, dar dau cuvântul imediat domnului Cadraui, mulțumindu-i și domnului Koch. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, cred că putem să ne dăm sprijinul, fără niciun fel de rezervă, pentru acest raport și mulțumesc raportorului pentru munca depusă. O să fac o serie de observații pentru o serie de aspecte, în special în ceea ce privește acordurile aeriene internaționale care ar putea eventual să fie afectate de aplicarea acestui acord, dar prefer să fac observații mai substanțiale mai încolo. Este tot. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. E aproape plictisitor, dar nu pot decât să-l susțin pe antevorbitorul meu pentru că în cazul acestor acorduri uh, aeriene avem doar posibilitatea să spunem da sau nu. Domnul raportor uh, ne-a explicat de ce ar fi bine să sprijinim acest acord, însă și din punctul nostru de vedere suntem, uh, suntem de acord. Bun. Domnul Bredor, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus uh, cei doi antevorbitori ai mei, în special domnul Alcadri, uh, care ne-a spus, așa cum cred și eu, că e nevoie de comentarii ulterioare uh, pe detaliu, însă, în general, în principiile generale, suntem de acord cu acest acord. Pour la Burgel Vernet. Comisia, domnul Burgel uh, Vernet, mulțumesc. Foarte pe scurt, Comisia întâmpină acest uh, raport al domnului Koch uh, ca și sprijinul raportorilor, coordonatorilor. Este bine că se întâmplă așa. E bine să îl urmăm pe raportor care ne spune că până la urmă, practic, Uh, rezolvă o problemă de conformitate. Este de asemenea important pentru că este un prim acord de acest gen care se încheie și, uh, între Uniunea Europeană și un ansamblu regional. Iată, un aspect demn de menționat. Vă mulțumesc. Lecoc, doriți să vorbiți din nou? Să vă exprimați? Gerne aufnehmen. <laughs> Vielen Dank voi uh, prelua aceste sugestii. <laughs> Mulțumesc! Bon, ben, je vois qu'en l'absence du président, tout le monde est, est très très bref. Văd că, uh, cum nu-l avem președinte printre noi, toată lumea este foarte succintă. Data de punere a amendamentelor este 5 noiembrie, votul în Comisia Tran pe 1 decembrie și în plenară la Strasbourg în ianuarie 2011. Nu știu dacă voi putea să continui să prezidez, pentru că avem aici raportul domnului Brian Simpson. Poate am putea să facem o pauză de câteva minute, dacă doriți. Doamnelor și domnilor, mă scuzați pentru absență, mulțumesc Cristin că m-a înlocuit. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, propriul meu raport privind uh, acordurile internaționale, privind raportul, transportul aerian, pardon, conform tratatului de la Lisabona. Schimb de opinii. Înainte de toate, dau cuvântul doamnei Iegăl de la Comisie. Aveți cuvântul? Mulțumesc. Domnule președinte, în numele Comisiei vreau să spun că întâmpinăm uh, raportul din 21 octombrie privind noul acord cadru cu privire la acordurile internaționale și așa mai departe. Tratatul de la Lisabona întărește rolul Parlamentului și acest lucru se reflectă foarte clar în acest acord cadru, care, mai mult decât atât, este principalul instrument de implementare a parteneriatului dintre Comisie și Parlament. Comisia Uh, este în curs de a decide liniile directoare de implementare, așa că în acest moment nu pot să vă dau un răspuns complet privind uh, implementarea concretă a acordului cadru. Bineînțeles, Comisia își va respecta toate angajamentele luate uh, pentru implementarea acordului cadru, în uh, litera și spiritul uh, acestui uh, instrument legislativ, așa cum ne cere și Parlamentul. Vicepreședintele efovi în plenara din octombrie, a spus acest lucru și a mai spus că Comisia nu poate să fie constrânsă de interpretări unilaterale uh, ale acordului. Apar o serie de inovări aici în ceea ce privește uh, agențiile, programul de lucru, experții și negocierile. Uh, dialogul structural va fi prezentat de uh, un coleg de la Comisie pe 9 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Simpson. Mulțumesc! În primul rând, vreau să vă spun că îmi pare bine că coordonatorii uh, au hotărât să discute deschis despre acest subiect. Mi-aduc aminte că în trecut uh, Parlamentul avea numai un rol consultativ asupra acestor acorduri și deseori dădeam o opinie favorabilă, e adevărat, însă nu aveau loc discuții preliminare sau foarte puține. Este clar că acordul de față necesită un consens parlamentar, trebuie să-l vedem mai în detaliu. Practic, există și cazuri mai litigioase care trebuie analizate. În orice caz, chiar și așa, o adevărată dezbatere nu poate avea loc în procedura actuală. Totuși, profit de acest raport pentru a atrage atenția asupra anumitor aspecte. În primul rând, conținutul acordului și, în al doilea rând, rolul pe care îl poate juca Parlamentul în timpul negocierilor și apoi după aprobarea acordului. În ceea ce privește fondul, conținutul, cred că există un consens larg uh, cum că acordurile de acest tip cu țările terțe sunt ceva bun, pozitiv. Bineînțeles că ă, știm foarte bine că Curtea de Justiție a dat o hotărâre în noiembrie 2002 în acest sens și e vorba până la urmă de siguranța juridică. Aceste acorduri simplifică ă, vechile acorduri bilaterale între statele membre și rețeaua destul de încălcită a acestora. Uh, un astfel de uh, acord global cu vecinii sau cu țările terțe arată sau uh, pot să aducă la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, pentru pasageri. Mai este și problema costurilor. De asemenea, se pune problema unor noi oportunități și competitivități. De asemenea, favorizarea competiției, concurenței, uh, Uh, inclusiv când vine vorba de subvenții și de costurile de mediu. Însă să nu credem cumva că orice acord este un acord bun. Trebuie să stăm și să judecăm atât Comisia cât și Parlamentul și Consiliul uh, care în ultimă instanță trebuie să aprobe rezultatul acestor negocieri. Să judecăm uh, modul în care și dacă aceste acorduri sunt suficient de ambițioase în starea lor actuală sau poate n-ar trebui cumva să întârziem sau să amânăm semnarea acestora sperând un rezultat mai bun. Nu am alte detalii în acest moment. Dar dacă vă uitați la uh, acordurile, la detaliile din acordul UE Statele Unite, uh, raportoarea va vorbi despre acest lucru pentru că e vorba de a uh, aștepta o cerere uh, oficială din partea Consiliului. Însă a existat o rezoluție în luna iunie pe acest subiect și s-au făcut deja auzite voci legate de dezechilibrele din acordul, de, uh, de normele de mediu și sociale care nu ar fi suficient de înalte suntem de acord că nu este bine să se suprapună uh, eforturile și trebuie să se simplifice lucrurile. Dar rezultatele trebuie să fie într-adevăr uh, concrete. Um, producătorii din domeniu uh, trebuie să se bazeze pe standarde de certificare înalte. Însă, uh, raportul domnul, doamnei Țicău privind raportul cu Canada despre care discutam mâine arată că anumite acorduri sunt mai ambițioase decât altele. Este important să avem acorduri de înaltă uh, calitate și care să fie precedente pentru viitoarele negocieri. În ceea ce privește procesul, am mai spus uh, și înainte că în momentul în care s-au încheiat negocierile nu putem să mai venim uh, să mai spunem ceva. Uh, Uh, nu suntem într-o situație de forță. Însă, în uh, momentul în care am discutat acordul SWIFT, știm foarte bine ce valuri s-au stârnit uh, față de acest acord extrem de sensibil din punct de vedere politic. Avem nevoie de o strategie și trebuie să ne asigurăm că Comisia știe cum vedem noi lucrurile înainte ca acordul să fie încheiat propriu-zis și să ne exprimăm clar anumite dezacorduri dacă le avem. Bineînțeles că nu sunt lucruri noi. Deja am primit uh, briefing-uri de la comisie uh, în ceea ce privește uh, pregătirile pentru delegația care a plecat la Washington în luna martie. Ei ne-au trimis informații și ne-au dat ocazia să reacționăm, să ne spunem păsul. Acordul cadru al comisiei din 2005 angajează Comisia să dea informații din timp și de calitate Parlamentului, atât în faza pregătitoare, înainte de încheierea acordului, cât și în timpul negocierilor propriu-zise la nivel internațional. Aceste informații vizează directiva negocieri de acorduri, directiva uh, privind negocierile Uh, codul de conduită al negocierilor și rezultatul acestor negocieri. În același 5, regula 90, aliniatul 5, permite Parlamentului pe baza uh, raportului de la Comisia de uh, Resort să adopte recomandări pe care Consiliul trebuie să le ia în calcul înainte de a încheia orice fel de acord la nivel internațional. Uh, Dragi colegi, trebuie să uh, fim atenți la un aspect când pregătim acest raport și anume simt din aceste prerogative. Aș dori să subliniez un lucru și anume că există, existat posibilități înainte de acordul uh, actualizat care era la dispoziția noastră și care ne permit uh, să fim tratați mai bine de comisie. Este vorba de această obligație a Comisiei de a ne informa și aceasta de multă vreme încoace. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, aș dori să spun în încheiere că aștept cu nerăbdare să lucrez cu aceștia pentru a avea un raport cât mai consensual posibil. Astăzi avem un schimb de opinii care este practic un punct de plecare și uh, voi fi uh, încântat să uh, avem ședințe informale în care se poate exprima toată lumea. Iată, după aceste remarci introductive, aș dori să trecem direct la dezbatere, să vedem ce credeți dumneavoastră și ce putem să facem, inclusiv pe baza celor spuse de mine. Vă mulțumesc. Mr. Grosch. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja posibilitatea să discutăm această chestiune cu coordonatorii în ceea ce privește procedura ar trebui să nu supraestimăm rolul Parlamentului, pentru că în continuare nu avem decât posibilitatea de a decide cu da sau nu și știm foarte bine că la acest tip de decizie se pierd multe nuanțe și deseori suntem tentați să spunem da pentru că uh, punem în balanță efectele unei decizii negative în ceea ce privește înlocuirea acestor acorduri bilaterale cu unul european. Suntem de acord în ceea ce privește ton, tonul folosit. Eu cred că putem fi de acord, însă dacă un grup politic consideră că un anume acord este foarte important uh, pentru un anumit uh, grup politic, uh, trebuie să se implice ca atare. Nu este până la urmă doar o chestiune de procedură, ci și o chestiune a acordului cu Comisia. Pentru că este până la urmă vorba de o obligație de informare pentru că uneori pentru noi ca Parlament este dificil să ne dăm seama cum anume evoluează negocierile pe marginea unui acord, dacă nu suntem informați corespunzător. Pe de altă parte, consider de asemenea că nu ar avea sens să creăm structuri care să permită o implicare a Parlamentului în toate chestiunilor, Uneori este dificil pentru noi să urmărim chiar toate lucrările. De aceea, cred că cel mai important pentru noi este să fim informați constant de către comisie, în prealabil, dar și după adoptarea unor astfel de instrumente. De aceea, odată cu tratatul de la Lisabona, Cred că ar trebui să vedem uh, cum evoluează situația colaborării cu Comisia și din experiența dobândită cum dobândită în primul an, cred că am putea relua această discuție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Alcadrai. Mulțumesc, domnule președinte. Pe fond, câteva observații, dacă îmi permiteți în principiu, în ceea ce privește rolul Parlamentului European, nu trebuie să-l supraestimăm, dar nici să-l subestimăm. Există anumite dosare uh, specifice unde trebuie să încercăm să ne sporim rolul. Nu putem face acest lucru decât dacă ne implicăm, dacă suntem informați, înainte să există un acord. Sigur că dacă acordul există deja, este foarte dificil să te pronunți împotrivă. Așadar, trebuie să cădem de acord cu Comisia astfel încât și noi să fim în măsură să ne exercităm competențele și să ne deplinim rolul care ne revine. Nu știu în ce măsură poate Comisia să răspundă astăzi la aceste chestiuni. Tratatul de la Lisabona însă e valabil deja de un an și de aceea trebuie să vedem cum îl punem în aplicare. Când va fi informat Parlamentul în mod corespunzător? Cum va fi implicat? pentru că acest lucru va avea consecințe asupra mandatului care era dat de Consiliu până acum și dacă există deja un mandat uh, cum este pus în aplicare. Nu vreau să spun că trebuie neapărat să fim implicați în negocieri cu insulele Fiji înainte de încheierea acordului. Dar dacă e vorba de acorduri cu Statele Unite, cu China, cu Rusia, e altă sunt acorduri la altă scară. Atunci, cred că trebuie să fim ținuți la curent încă din faza prealabilă negocierilor. Poate că uneori putem fi și prezenți, e valabil și pentru alți uh, factori interesați, tocmai în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite, pentru că se poate întâmpla ca aceștia să participe și noi nu. S-au fost doar observații de principiu Um, și mă adresez și comisiei, dar și noi trebuie să ne pronunțăm mai clar în acest sens. Acum pe fond. În 2003 am avut ocazia să elaborez un raport cu privire la elaborarea unei agende pentru politica în domeniul aerian al Uniunii Europene. L-am recitit acum, multe chestiuni mai sunt de actualitate, la data respectivă ne-am concentrat pe anumite aspecte, precum deschiderea pieței. Aceasta trebuie însă să meargă mână în mână cu alinierea cadrului de reglementări, pe de o parte așadar deschiderea pieței pentru celelalte companii aeriene, dar e nevoie și de o concurență cinstită și iar în ceea ce privește reglementările, am senzația că nu am dat întotdeauna dovadă de consecvență. Aș spune că accesul la o anumită piață este reglementat, însă diferențele în domeniul social, în ceea ce privește mediul și acestea pot duce la o distorsionare a concurenței și aș dori să mai completez și cu alt aspect care, de asemenea, nu-și găsește întotdeauna locul în astfel de acorduri, drepturile pasagerilor. Știți că companiile europene sunt legate de acele <clears throat> reguli de, pe care le-am decis noi. Acest lucru a dus la discuții când a fost problema cenușei vulcanice. Însă, acei pasageri care aveau un zbor cu o altă companie aeriană neeuropeană nu au beneficiat de aceleași drepturi. Cred că acest lucru trebuie aliniat în viitor, astfel încât pasagerii europeni să aibă aceleași drepturi, indiferent de compania aeriană folosită, din spre Europa sau spre Europa. Și aș dori să mai completez cu încă ceva Există întotdeauna pericolul uh, portițelor atunci când vorbim de astfel de dosare. Concret, accesul la structura de capital a societăților în state terțe. Cum e reglementat acest lucru? Bun, dacă noi încheiem un acord cu un stat terț, există întotdeauna pericolul ca alții care nu sunt direct implicați să își procure o, un acces la piața europeană prin participații pe care le dețin în acel terț stat. Sunt aspecte care de asemenea trebuie avute în vedere pentru că asta duce la un abuz în ceea ce privește aceste acorduri prin uh, actori care provin din state cu care încă nu avem astfel de acorduri. E, eu cred că este ceva de... Nu a fost luat în considerare suficient până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, doam- domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și președintelui pentru activitatea sa, pentru că este raportorul nostru. Cred că Brian Simpson a spus multe lucruri corecte. Avem mai multe drepturi uh, ca înainte, dar uh, nu foarte multe, pentru că continuăm să putem spune doar da sau nu. Cu tratatul de la Lisabona avem mai multe competențe, dar în același timp ne revin și mai multe obligații. Pentru că, sigur, există <clears throat> posibilitatea de a spune, da, unul dintre noi analizează lucrurile mai în detaliu, adică raportorul, uh, pentru că există dosare mai puțin importante, dar e adevărat, așa cum spunea Brian Simpson, trebuie să avem grijă să nu cădem în capcane. Eu cred că e bine să avem uh, acorduri aeriene uh, la nivel de Uniune Europeană care să înlocuiască acordurile naționale. Dar aici vedem că ne revine o mare responsabilitate, de aceea avem nevoie de informații. Și eu una aș dori uh, nu doar în cazul negocierilor cu state mari, ci și în cazul negocierilor cu state mici, ca insulele Fiji. Aș dori să fiu informată. Și așa cum spunea și Brian Simpson, acordul SWIFT uh, uh, a arătat că a spune nu poate să ne sporească poziția, însă tot legat de acest aspect, în ceea ce privește siguranța pentru acordurile aeriene, dorim să avem un fel de birou uh, unic pentru chestiunile care țin de siguranță și de securitate. Ce se întâmplă așadar cu schimbul de informații, aspecte tratate și în Comisia Libe și în ce măsură se includ și astfel de considerente în aceste acorduri cu privire la siguranța uh, traficului aerian, pentru că uneori este o lipsă de transparență aici. Sigur că nu putem ca în toate aceste acorduri să avem aceleași condiții ca atunci când este vorba de piața internă în Europa, dar trebuie să formulăm ce este important pentru noi și ce aspecte trebuie să intre și în astfel de acorduri. Mulțumesc, doamna Lichtenberg. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Cred că, înainte de a aborda această temă, trebuie să analizăm care este obiectivul, care este scopul pentru care facem acest lucru, ce obiective am urmărit uh, abordând acest subiect. De ce am dorit mai, o mai mare putere de codecizie a Parlamentului? Sigur, am discutat despre cine sunt reprezentanții poporului și cine se bucură de mai multă acceptare pentru un efect legislativ mai mare, pentru că în felul acesta inputul este mai apropiat de nevoile populației decât dacă provine dintr-o logică tehnocrată. De aceea se dorește implicarea noastră și mai devreme în negocieri, pentru că tocmai ulterior să nu fim nevoiți să decidem spunând nu. Și de fapt acesta este punctul decisiv pentru mine. Sper că nimeni nu se îndoiește că trebuie să existe o implicare a Parlamentului, chiar dacă unii dintre noi nu sunt pregătiți 100% pentru asta și nu sunt dispuși 100% să își asume această muncă care este și mai mare și, care, și pe care trebuie să o gestionăm de acum încolo. Însă, Trebuie să ne întrebăm cum putem să rezolvăm lucrurile astfel încât să avem rezultate bune. De aceea trebuie să o luăm pe calea cea mai bună și anume că inputul Parlamentului trebuie luat în considerare că Parlamentul nu merge pur și simplu doar la negocieri și este doar un participant uh, care pune probleme și este lăsat deoparte. Pentru că, se spune, ei oricum nu au idee de toate aceste, aceste aspecte tehnocrate, sunt niște parlamentari pe care nu are rost să-i băgăm în seamă, sunt pur și simplu doar prezenți. Eu cunosc aceste discursuri, le-am mai auzit de la unii din interior și cred că despre asta este vorba. De aceea avem nevoie de aceste drepturi, pentru că avem nevoie de acest input, acceptarea populației. Dorim ca ei să ne accepte și să fie de acord cu noi în continuare. De aceea trebuie să ne implicăm în aceste procese de negociere pentru ca ele să fie tot mai transparente, să nu fie numai o confruntare între lobbyști, ci să fie o confruntare în favoarea cetățenilor europeni cu implicarea tuturor entităților care există și care sunt competente. Și de aceea trebuie să păstrăm mereu acest obiectiv uh, în mintea noastră. În felul acesta vom uh, găsi o strategie astfel încât inputul Parlamentului să fie transmis mai departe. Și colegii noștri au menționat deja despre ce este vorba. Este vorba despre protecția datelor, drepturile pasagerilor în cazul nostru și tocmai aceasta este ceea ce considerăm noi valoare adăugată și pentru aceasta ne luptăm noi pentru cetățenii noștri. De aceea este nevoie ca noi să venim cu inputul nostru într-o etapă timpurie și noi trebuie să fim luați în serios. Și nu cum s-a întâmplat la acordul ACTA, unde întreaga rezoluție a Parlamentului European a fost considerată pur și simplu hârțogărie și ignorată. Asemenea procese nu trebuie să se mai întâmple. De aceea sunt de părere că ar trebui să vedem care sunt strategiile pentru ca acestea să fie configurate cât mai corecte, iar inputul nostru să fie transmis astfel încât să fie luat în serios. Pentru ca la sfârșit să nu ne trezim că pur și simplu spunem doar un da, strângând din dinți și având mustrări de conștiință față de populație, sau să spunem un nu, și să respingem anumite părți care ni se par bune dintr-un anumit acord. De aceea, pentru mine este important să nu ținem cont numai de dacă, ci și de cum într-o asemenea abordare. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, de asemenea pentru faptul că ați uh, dat aceste explicații foarte bune referitoare la modificările pe care le presupune intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Voi încerca să fiu cât mai succintă și să mă exprim cât mai simplu, pentru că, pe de o parte, trebuie să ținem cont de acordul de acordurile care există între țări terțe și Uniunea Europeană și de alte acorduri privind serviciile care sunt în continuare în vigoare. Pur și simplu nu putem să dăm înapoi ceasul și să renegociem totul de la zero, să renegociem lucruri care au fost deja negociate. Ceea ce a fost uh, abordat deja de doi colegi sunt niște acorduri diferite, și anume cele dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Este vorba despre cerul unic, um, care este în continuare negociere și despre acesta se va discuta în continuare pentru că au loc uh, negocieri de amploare de asemenea, vorbim despre UE Kazahstan și deci, cred că ar trebui să verificăm cum stă situația în privința acestora. Însă, într-adevăr, există acorduri care sunt în negociere, care vor fi adoptate și care trebuie să fie încheiate în mod uh, adecvat. Cred că noi ar trebui să ne poziționăm în mod corect trebuie să vedem uh, care sunt schimbările pe care le presupune tratatul de la Lisabona, însă trebuie să abordăm lucrurile cu atenție, pentru că noi, noi suntem negociatorii acestor acorduri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim informați sau că nu ar trebui să ne implicăm, însă trebuie să facem acest lucru într-un mod cât se poate de pragmatic. Nu vreau să observ că această comisie va ajunge într-o situație neplăcută, Și anume, anumite persoane ar putea să dorească să suprapolitizeze importanța acestor acorduri. Noi trebuie să ne păstrăm locul, să abordăm lucrurile cu mare precauție, pentru că sunt multe lucruri care mai trebuie realizate. Și vă rog să-mi dați voie să mai vorbesc 5 secunde și apoi puteți să faceți comentariile de rigoare. Dacă doriți să vorbiți, puteți merge la, președin... la președinție dacă spun ceva și colegii nu sunt de acord, îi rog să îmi respecte timpul de vorbire și apoi vor putea face observații. Pentru că, după cum spuneam, nu este vorba despre a suprapolitiza anumite lucruri, ci de a ne implica. Și dacă există anumite lucruri uh, menționate în aceste acorduri, cu siguranță noi putem să le analizăm. Nu este o poziție pe care dorim să o obținem, nu avem o jurisdicție asupra țărilor terțe și haideți să fim realiști. Trebuie să avem o abordare echilibrată. Cred că dumneavoastră, domnule președinte, în calitate de raportor, veți avea o abordare echilibrată, pentru că de asta avem nevoie. Asta înseamnă să fim adulți, să avem o dezbatere matură, să ajungem la niște concluzii și apoi să căutăm niște uh, soluții. Și sunt sigură că Comisia va include aspectele necesare și sunt sigură că Germania va veni cu o abordare sensibilă și pragmatică cu care să fim cu toții de acord. Cu aceasta închei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Runner. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi succintă, pentru că s-a spus cam totul referitor la această temă până acum. Cred că pot însă să fac uh, una, două observații. Implicarea Parlamentului în acest tip de acorduri internaționale este o carte de vizită, pentru că noi suntem instituția aleasă în mod direct dintre instituțiile europene și cred că acest subiect este o posibilitate de a arăta cetățenilor noștri cât de serios îi luăm, cât de în serios îi luăm pe ei, cei care ne-au ales. Și, sigur, aceste acorduri trebuie realizate astfel încât să fie de bun simț, să fie rezonabile și trebuie să vedem care sunt problemele care mai există, să vedem de ce anumite acorduri au fost încheiate până acum sau altele nu au fost încheiate și, în fine, da, într-adevăr, putem să decidem doar cu da sau nu, însă putem să facem recomandări și cu siguranță nu vom uh, face recomandări tehnice pentru că acestea nu sunt de competența noastră. Însă, avem o anumită competență politică, indiferent dacă suntem state mari sau mici, um, dimensiunea economică este importantă și noi putem să aducem o contribuție pe această direcție și este datoria noastră să o facem. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Runner, domnul Redbull. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să menționez câteva puncte. Așa cum au spus și ceilalți vorbitori, uh, multe dintre aspecte au fost deja menționate. Însă, în contextul raportului pe care l-ați elaborat, trebuie să reținem un lucru. Dezacordurile din sânul comisiei noastre, sigur, sunt uh, vârful gheța icebergului, pentru că avem o anumită responsabilitate pentru multe acorduri care se negociază din când în când în toate zonele uh, de comerț bilateral. De aceea trebuie să ne aducem contribuția și să vedem lucrurile în uh, contextul pe care îl uh, introduce tratatul de la Lisabona cu modificările aferente. În ceea ce privește uh, comentariile comisiei, sper că comisia va fi serioasă când spune că dorește să implice Parlamentul. Comentariile pe care le-am auzit în introducere din partea comisiei nu îmi dau prea multă încredere, trebuie să o spun deschis. De aceea cred că trebuie să ne să discutăm unii cu alții în mod deschis și nu să începem să ne jucăm unii cu alții, pentru că eu am lucrat în multe alte domenii cu Comisia de ani de zile și trebuie să spun că atunci când sunt încheiate asemenea acorduri, trebuie să fim cu toți implicați și cât se poate de serioși. Așa cum a spus și domnul Groș din, în intervenția sa, trebuie să fim direct implicați în negocieri. Acesta nu este rolul nostru, corect, însă noi trebuie să fim informați despre progresele, despre rezultatele negocierilor. Deci Parlamentul poate avea o părere coerentă și justificată atunci când trebuie să decide cu da sau nu. Deci, dacă nu vom îndeplini acest tip de abordare simplă, dacă Parlamentul nu va fi implicat astfel, atunci vor exista probleme în relația cu Parlamentul. Deci, vă rog, atunci când ne confruntăm cu asemenea lucruri, în comisia asta sau în alte comisii, avem nevoie de aceste rezerve, avem nevoie ca Comisia să fie deschisă față de Comisia noastră și față de Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să răspund la câteva dintre aceste puncte și voi încerca atunci când voi uh, elabora raportul să am o abordare echilibrată, așa cum s-a solicitat. Ceea ce a spus domnul uh, Radburn și doamna Lichtenberger în ceea ce privește comisia și relația cu aceasta, noi am sugerat ca comisia să ne dea o prezentare a tipului de acorduri și a beneficiilor care pot fi uh, oferite în situația actuală privind uh, cele mai importante acorduri cu țări terțe. Răspunsul a fost că au făcut deja acest lucru în luna martie ținând cont că unii dintre noi nu-și aduc aminte exact ce s-a spus în martie, m-am gândit că ar fi fost o idee bună să fac acest tip de introducere. În ceea ce privește mandatele, trebuie să dovedim, trebuie să testăm comisia în ceea ce privește aceste mandate, pentru că ei au fost de acord că mandatele pot fi oferite pe baza confidențialității. Cu toate acestea, în acordurile cadre 2005 și 2010, ei s-au angajat să facă acest lucru. Deci, știu că Comisia este de părere că mandatul este un uh, document al Consiliului, însă cred că ne-ar fi de ajutor pentru început dacă am putea să analizăm aceste lucruri pentru a vedea care a fost mandatul inițial și Sigur, acest lucru se poate face într-un cadru confidențial, așa cum am făcut și cu lista neagră. Se poate face și așa, însă cred că avem nevoie de o cooperare ceva mai uh, intensă din partea Comisiei în ceea ce privește modul în care vom uh, merge mai departe și ne vom dezvolta relațiile. De aceea doresc ca Comisia să facă ceva mai mult decât a făcut până acum. Doamna Jäger, uh, doriți să reveniți și să spuneți ceva din partea Comisiei? Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, permiteți-mi să subliniez încă o dată că Comisia își uh, respectă angajamentele și informează întotdeauna rapid și întru totul Parlamentul referitor la toate stadiile negocierilor, precum și referitor la concluziile acordurilor internaționale. În mod special, Comisia a informat Parlamentul European în același timp în care a și propus uh, directivele amendate Consiliului. Deci, repet, noi vom uh, informa și imediat și pe deplin Parlamentul de toate deciziile și concluziile noastre sigur că trebuie protejat de confidențialitate, confidențialitatea și informațiile oferite, pentru că acesta este un element uh, decisiv în ceea ce privește negocierile, mai ales negocierile în domeniul uh, acordurilor privind transportul aerian. Domnule președinte, ați spus și dumneavoastră acest lucru și anume faptul că trebuie să respectăm faptul că directivele sunt acte legislative ale Consiliului. Um, deci, pentru negocierea directivelor, Parlamentul trebuie să se adreseze Consiliului. Însă, domnul Alcadrai a menționat faptul, uh, un, a menționat participarea, implicarea Parlamentului. Competențele și angajamentele Comisiei sunt uh, limitate la misiunile care uh, se referă la acordurile bilaterale și totul este menționat în uh, acordul cadru. Doresc să subliniez acest lucru pentru că ele sunt supuse posibilităților uh, tehnice și legale. Însă, din experiența pe care am avut-o cu DigiMove, vreau să vă spun că întotdeauna am uh, informat această comisie, mai ales în ceea ce privește acordurile privind transportul aerian. De aceea aș vrea să dau cuvântul și colegului meu, uh, reprezentantului directorului I, care vă va putea spune ce am făcut până acum și iată, va reitera angajamentul uh, Digi Move, care și-a asumat acest angajament de a vă informa cât se poate de rapid și de a vă furniza toate informațiile mereu. Mulțumesc! Okay. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, când vine vorba de pregătirea acestor acorduri, am căpătat o experiență bună, chiar foarte bună, în ce privește cooperarea cu comisia dumneavoastră. Unul dintre exemplele pe care aș putea să le dau este acordul cu Statele Unite. Știu uh, și o știe și Parlamentul, uh, putem deci să regretăm că a doua fază a acestui acord n-a mers la fel de departe cum ne-am fi dorit-o, mai ales când vine vorba de dreptul de proprietate. Dar asta nu înseamnă că acordul uh, în cauză nu este unul echilibrat, deoarece drepturile pe care prietenii americani nu ni le recunosc nu sunt recunoscute nici operatorilor lor proprii. Bineînțeles că ne putem dori uh, mereu să mergem cât mai departe posibil, dar știți cum stă situația, ați fost uh, mereu informat și este, cred că, acordul cel mai bun pe care am fi putut să îl fi obținut și l-am obținut cu prietenii noștri americani. Pe bună dreptate, domnul Al-Kadraoui se referă la convergența reglementară am spus-o și o repet, pentru noi uh, cadrul, în cadrul acestor acorduri globale este clar că nu se poate să existe deschiderea piețelor fără o convergență a normelor, reg uh, reglementărilor, pentru că asta înseamnă condiții loiale de concurență și mai înseamnă capacitate deplină de a folosi noi posibilități de trafic pentru că operatorii nu s-ar mai izbi de reglementări uneori incompatibile sau de o birocrație excesivă. Iată ce înseamnă pentru noi această convergență reglementară sau a reglementelor. Este o temă care revine mereu în toate acordurile și care acordăm o atenție deosebită în cadrul comitetelor mixte care pun în aplicare acordurile respective. Iată care este valoarea adăugată a acordurilor europene în comparație cu acordurile bilaterale efectuate sau semnate de statele membre fiecare în parte cu state terțe care niciodată nu au astfel de dispoziții de convergență reglementară, fie că e vorba de securitate, de siguranță, drepturile pasagerilor sau uh, concurență. Aceste acorduri nu vorbesc decât de drepturile legate de traficul aerian. Iată un echilibru care va fi în beneficiul operatorilor noștri și care, în general, Uh, ajută la uh, sporirea uh, unor standarde care poate în unele părți ale lumii lasă de dorit. Iată cum prin această convergență, prin acordurile comunitare, putem să obținem aceste deziderate și numai prin acestea. Domnul Groș a vorbit sau a menționat faptul că doriți informații uh, mod regulat înainte de a se încheia acordul. Bineînțeles, le-ați avut și le veți avea, ne-am angajat în acest sens. Am făcut-o și înainte de noul acord cadru, o vom face încă și mai mult odată cu acest acord cadru care a fost semnat săptămâna trecută. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Raportul, uh, proiectul de raport uh, va fi discutat pe 31 noiembrie, 1 decembrie, pe 8 decembrie termenul de depunere a uh, amendamentelor, uh, discuție apoi în comisie în ianuarie și votul în uh, plenară ulterior. Avem deci timp la dispoziție. Pentru a reveni la acest uh, subiect, mulțumesc pentru dezbaterea pe care am avut-o și așteptăm reprezentantul uh, președinției belgiene la și 20. Înainte însă îi uh, dau cuvântul unui coleg pe care îl cunosc foarte, foarte bine, un membru foarte activ al grupului liberal în Parlamentul nostru timp de mulți, mulți ani. Uh, îmi pare bine, Florence, că te-ai întors printre noi. Îți mulțumesc. Da, mi-a, mi-a trebuit mult timp să ajung aici, în această poziție, dar am reușit. Foarte bine. Acum avem o pauză de 15 minute ca să ne simțim bine. Însă vă rog să nu vă îndepărtați prea mult de sală, pentru că îl așteptăm pe reprezentantul prezenției belgiene și știu că doriți să-l interpelați. Așa că, ce să zic, să veniți la și un sfert, nu mai târziu. Vă mulțumesc! If I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to break up. Vă rog grupul din uh, regatul belgian să luați loc fiecare. So, ladies and gentlemen, it's, uh... Doamnelor și domnilor, vreau să uh, vi-l prezint pe secretarul de stat Șup, pe care îl cunoașteți, a mai venit la noi făcând evaluarea și-au dorește să facă evaluarea primei jumătăți a președinției belgiene, să ne spună și ce s-a întâmplat la Consiliu pe 15 octombrie. Deci, aveți cuvântul, domnule Șup. Mulțumesc, domnule președinte. Drag Brian, uh, îți mulțumesc. Vreau să dau ocazia tuturor să își pună căștile la urechi. Dragi membri ai Comisiei Transport, domnilor, doamnelor și domnilor, Înainte de tot, uh, doresc să vă mulțumesc pentru că ați organizat acest schimb de opinii. Cu multă plăcere onorez această invitație și vă voi da informații privind uh, stadiul uh, lucrărilor, progresele registrate și acțiunile care încă mai rămân de îndeplinit în cadrul programului nostru de lucru pe care l-am prezentat de altfel pe 30 iunie, la începutul președinției. O, o dezvoltare durabilă a transporturilor aeriene și, în general, transporturilor și aspectul siguranță sunt lucruri absolut importante pentru președinția belgiană și știm și care sunt provocările care, cu care ne vom confrunta în viitor în ce privește transporturile. Noi uh, ne-am prezentat prioritățile într-o carte albă uh, și ne-am pus întrebarea în ceea ce privește soluțiile pentru aceste provocări, cum vom avea un transport durabil și o concurență echitabilă, loială între diferiții operatori. Doamnelor și domnilor, în ciuda a, uh, faptului că am insistat ca această carte albă să apară mai devreme, Comisia ne anunță că ea nu va fi publicată decât la începutul 2011, însă nu, bineînțeles că nu ne dorim să stăm cu brațile încrucișate și dorim să întreprindem acțiuni noi, președinția belgiană. Și uh, am avut chiar o dezbatere asupra acestei cărți albe, prezentând uh, două aspecte absolut concrete. Pentru a da orientări comisiei pentru a elabora cartea sa albă. Care sunt aceste două aspecte, elemente? În primul rând, care trebuie să fie prioritățile generale în ce privește politica de transporturi în decadele viitoare dacă dorim să garantăm un uh, viitor durabil pentru transporturi și dacă dorim să răspundem problemelor actuale, uh, mondializarea, globalizarea, schimbările uh, climatice, imigrația, problemele demografice, epuizarea resurselor fosile, costurile, externalizarea costurilor, concurență justă și loială între diferitele moduri de transport. A doua a, uh, chestiune se referea la măsurile de întreprins pentru ca noile tehnologii să joace într-adevăr un rol în ce privește transportul pe care îl dorim durabil și eficient, eficient pe termen mediu și lung. Deci să dăm un avantaj competitiv uh, industriei europene și să putem să combatem schimbările climatice și să îmbunătățim siguranța traficului rutier. Doamnelor și domnilor, uh, poziția statelor membre a fost absolut clară. Doreau să se concentreze mai mult pe coeziune și pe uh, depășirea întârzierilor în ce privește infrastructurile. Statele membre doreau rețele din ce în ce mai vaste uh, și deci și-au dorit acele rețele transeuropene. Comisia, la rândul ei, s-a scuzat pentru întârzierile înregistrate, când vine vorba de Cartea Albă. Ei bine, Comisia, la ultimul Consiliu Transporturi, a propus o propunere, un proiect de directivă privind un spațiu unic de transporturi și regândirea pachetului feroviar. La următorul Consiliu privind transporturilor va fi prezentat un raport de etapă intermediar. Președinția maghiară ne-a anunțat deja că pentru ea acest pachet va fi una dintre priorități. Comisia a adoptat al patrulea pa program de acțiune privind securitatea, siguranța rutieră și foarte în curând uh, vom uh, dori ca aceste concluzii să fie adoptate de Consiliu. Vreau să vă spun că în ce privește uh, programele transfrontaliere și împrumuturile pentru proiectele transfrontaliere s-au făcut progrese substanțiale și așteptăm un acord politic la Consiliul Transporturi din decembrie anul acesta. Doamnelor și domnilor, așteptările legate de stadiul negocierilor privind uh, drepturile pasagerilor uh, care folosesc autobuzele și autocarele sunt așteptate cu nerăbdare uh, de toată lumea. Sperăm să ajungem la un acord în practică, dar nu știm exact care vor fi concluziile care vor fi până la urmă reținute. Ne dorim, bineînțeles, o mobilitate sporită a bunurilor și serviciilor în Europeană, dar aceasta trebuie să fie însoțită în permanență de o grijă privind, protecția, sau privind protecția mediului. Trebuie să avem transporturi mai verzi, mai economice, trebuie să insistăm asupra introducerii taxelor uh, de drum și altor mecanisme de plată în funcție de distanțele parcurse și în ceea ce privește costurile externe generate de vehicole, iată tot atâtea instrumente care ne stau la dispoziție și putem să spunem cu oarește mândrie că la Consiliul Transporturi care a avut loc, am putut să obținem un acord politic privind uh, revizuirea reglementării privind Eurovinieta și bănuiesc că sunteți de acord, sunteți uh, la curent privind acest acord, însă aș dori totuși să precizez principalele elemente din acest acord. Costurile externe, cum ar fi poluarea sonoră și atmosferică, vor putea fi internalizate, vor exista calculele degresive în funcție de uh, um, normele europene Euro 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Conform principiului, poluatorul plătește. Am ajuns la o soluție echilibrată privind ambuteiajele, folosind uh, o variație în jurul acestor uh, plăți și taxe până la 75% în plus față de tariful de bază și care poate să fie aplicat uh, la orele de vârf. Iată un tarif uh, crescut care să descurajeze șoferii de camioane să ia volanul în timpul uh, orelor de vârf, fiind conștienți de costurile uh, aferente. Bineînțeles că tarifurile, tarifele pot fi amenajate și pentru orele care nu sunt ore de vârf. Un alt aspect care ar putea fi reținut și duce la durabilitatea transporturilor se referă la excepțiile temporare pentru camioanele mai puțin poluante, Euro 5. Uh, E vorba de o tra- tranziție până în 2016 și pentru Euro 6 2017 este data limită a acestor amenajări uh, tranzitorii. Mi se par date rezonabile, dar sunt tot atâtea uh, incitări uh, de a uh, face apel la vehicole mai puțin poluante. Un alt demers pentru un transport mai durabil este constituit de recursul la căile navigabile interioare. Doamnelor și domnilor, pe 15 și 16 septembrie anul acesta am organizat un Consiliu Transporturi Informal la Anvers, care a fost dedicat tocmai acestui transport pe căile navigabile interioare. În cursul acestor, acestui Consiliu am pus accentul pe o serie de concepte cum ar fi uh, Blue Belts și aceasta în contextul unui spațiu maritim fără frontiere pe care încă de anul trecut Comisia a început să-l contureze. E vorba de o cooperare cu toți uh, cei vizați, Comisia, EMSA, vor uh, pune la punct un proiect pilot Blue Belt, recentura albastră, pe care le vom prezenta unui grup de lucru care va lucra pe concluziile Consiliului, care, la rândul său, își va da avizul la următorul Consiliu Transporturi. Iată propuneri din partea Comisiei și ale EMSA privind rolul și competențele agențiilor, mari, agențiilor maritime în contextul tratatului de la Lisabona, care știm că uh, Înainte erau uh, legate de regulamentul 1406. Toate aceste propuneri vor fi disponibile pe 28 octombrie și grupul transport maritim va putea apoi să analizeze acest dosar. Însă ne putem aștepta ca pentru următorul Consiliu transporturi, nu va exista decât un raport intermediar sau de etapă. Bineînțeles, Belgia va continua să lucreze în acest sens, pe acest dosar, pentru că s-a convenit ca acest grup să-și continue activitățile și sub președinția maghiară, chiar dacă Belgia va continua să fie președintele acestui grup maritim. Un alt lucru, vine vorba de transportul aerian. Ei bine, uh, a avut loc a, cea de-a 37-a reuniune a, a, ă, reuniune a sesiunii generale a Organizației Internaționale de Profil la Montreal. Noi am participat la această conferință la sfârșitul a, ă, lunii septembrie, e vorba deci de întâlnirea sau ședința, reuniunea ICAO, și cred că putem să fim mândri de rezultatele obținute, mai ales când vine vorba de capitolul mediu. Chestiunile cele mai spinoase se refereau la dezvoltarea aviației civile și uh, de transporturi și impactul acesteia asupra mediului și asupra climei. Eu cred că suntem în prezența unui acord istoric după uh, negocieri foarte dure, uh, adunarea generală mulțumită în special uh, incisivității statelor europene, a putut să adopte în sfârșit o rezoluție care uh, vorbește clar și respicat despre impactul negativ al aviației uh, civile asupra mediului. Va exista și un plan de acțiune care ne va ghida și va ghida toate statele membre din ICAO. Un alt punct Uh, aș dori să menționez uh, și anume că am uh, fost la Bruges care găzduiește un salon aerian și acolo se discută foarte multe lucruri legate de competitivitatea industriei aeriene, siguranță, securitate, schimbări, evoluții actuale pasageri și așa mai departe. Practic, ă, toate țările europene, operatorii europeni sunt prezenți la acest ă, summit. Și este important ca să avem și o declarație comună a tuturor partenerilor vizați, acea declarație de la Bruges pe care ne dorim și care va răspunde celor patru elemente și provocări care au fost discutate acolo. În sfârșit, domnule președinte, împreună cu Spania și Comisia ITRE din Parlamentul European, am ajuns la un consens privind rolul viitoarei agenții GNSS și rolul pe care le poate deci juca în cadrul sistemului european respectiv. Am discutat despre probleme de acreditare și securitate. Parlamentul European va fi parte din aceste lucrări și practic pe 9 noiembrie va intra în vigoare acordul respectiv la ultimul Consiliu Transporturi, concluziile au vizat planul de acțiune al Comisiei privind uh, punerea în aplicare a planului GNSS. Și, deci, aceste lucruri au fost aprobate. Revizuirea intermediară de etapă privind uh, aceste sisteme vizează uh, analiza de riscuri, uh, licitații publice, tot ce înseamnă finanțări și așa mai departe. Tot atâtea lucruri care încă n-au apărut în documentele comisiei deocamdată. Iată ce vreau să subliniez. Puncte principale abordate în diferitele conferințe și evenimente și consilii care au avut loc și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Okay, President in Office, thank you very much. Mulțumesc uh, președinției belgiene. Pe lista mea de vorbitor groș, Alca Dry, domnul Meissner, domnul Koch și domnul Zila, din partea coordonatorilor și apoi... Vera, Mr. Lightfried, Mrs. Lichtenberger, Mr. de Grandes Pascual, Mr. Cancian, and Mr. Koch. Koch. Anybody else want to go on the list? Dacă mai dorește cineva să fie înscris pe lista de vorbitori, să ne anunțe acum. Să vorbească acum sau niciodată. Așadar, coordonatorii au la dispoziție câte 3 minute, ceilalți membri câte 2 minute, iar apoi uh, runda de răspunsuri. Începem cu coordonatorii, domnul Groș. Mulțumesc, mulțumesc, domnule uh, președinte al Consiliului, pentru această revizuire la jumătatea perioadei. Eu cred că <clears throat> președinția belgiană a făcut treabă bună, ceea ce e un semnal bun și pentru dosarele care încă mai urmează să fie finalizate în următoarea perioadă. Nu vreau să intru în amănunt în ceea ce privește diferitele dosare, dar uh, siguranța și sustenabilitatea, principalele puncte evocate de dumneavoastră, au reieșit clar în evidență și la negocieri și e clar că și Eurovinieta a fost uh, un pas ambițios uh, de a aduce pe ordinea de zi acest, finalizarea acestui uh, demers, însă mai are nevoie de ceva timp și aici în Parlament. Aș dori să vă mulțumesc și pentru angajamentul de care ați dat dovadă și în domeniul nelegislativ, de exemplu siguranța rutieră. Și de ce? Pentru că pentru noi, Parlament, dar și pentru Consiliu, este important să abordăm și aceste teme, pentru că acestea privesc în mult mai mare măsură cetățenii, implică mai mult decât activitatea legislativă pe care o desfășurăm aici. De aceea sper că mâine vom putea face pași foarte concreți și în aceste domenii și să facem propuneri concrete și dumneavoastră sunteți uh, promotorul unei uh, politici concrete, așadar ați dat un imbold în această direcție. E bine că s-au început deja discuțiile cu privire la Cartea Albă în Consiliu. Două puncte interesează Parlamentul în mare măsură. Această carte albă, chiar dacă cu anumită întârziere, mai urmează să fie prezentată în acest uh, an, după care putem stabili uh, în trei, cu președinția și Consiliu, <clears throat> să stabilim principalele teme. Acum, dacă revin la tema eurovinietei, mă bucură rezultatul, însă aș dori să mă refer la două aspecte. Primul, o eurovinietă nu are sens decât dacă participă toată lumea. Dacă eurovinieta va permit excepții pentru unul sau celălalt, atunci uh, acest principiu al internalizării costurilor nu va avea sens. În al doilea rând, știu că s-a renunțat la uh, fondurile cu destinație principă, uh, precisă, dar dacă transportul este folosit pentru a alimenta vistieria statului, atunci nu are sens, ci trebuie folosit pentru îmbunătățirea infrastructurii. Același lucru este valabil și pentru rețelele TNT. Nu putem adopta la fiecare 5 ani un program frumos. Da, cine adoptă ceva, trebuie să pună la dispoziție și bugetul, pentru că dacă dotarea bugetară nu este efectuată, atunci planul rămâne frumos doar pe hârtie. Și ultima observație în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Domnule președinte, sunteți un ministru pragmatic, dar, sincer spus, în Parlament nu ne putem permite să facem compromisuri atât pentru sfera de aplicare cât și pentru drepturi. Trebuie să menținem un nucleu ca să avem în continuare credibilitate în rândul cetățenilor, iar drepturile pasagerilor sunt un astfel de aspect important și o rugăminte pe care vă adresez în același timp. Mulțumesc, domnule Groș, de regulă reușiți să respectați timpul de vorbire, astăzi însă nu așa de bine. Domnul Alcadurai. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun în numele grupului meu că deocamdată sunt mulțumit cu ceea ce ați realizat. Am simțit cu toții că se fac progrese în activitățile Consiliului, cel puțin față de data anterioară la care ne-am întâlnit. Dar important este nu doar un acord la nivelul Consiliului, ci un acord și cu celelalte instituții. Și există totuși o serie de dosare care nu au fost încă finalizate. Nu mă refer doar la eurovinietă, ci și la drepturile pasagerilor, la transporturile transfrontaliere. Aici încă nu am pus punctul pe I. Eu cred că și în aceste dosare ar trebui consemnate progrese. Sigur că vis-a-vis -vis de Cartea Albă încă nu puteți avea o opinie bine precizată, însă noi am avut o dezbatere destul de amplă în Parlament, concluzia fiind aceea că trebuie să facem mai eficiente și mai sustenabile sistemele noastre și de, în acest sens avem nevoie de un mix de măsuri și revin la Eurovinietă. Faptul că politicienii au ajuns la un acord este deja o noutate importantă. Pentru că ne pierdusem încrederea. Știți că în martie 2008 ajunsesem la acord aici în Parlament. Mai sunt câteva puncte care au rămas în discuție, de exemplu alegerea costurilor externe sau o destinație precisă a fondurilor, perioade de tranziție, etc. Va trebui în continuare și la nivel intern să dezbatem aceste aspecte și sperăm că vom face în continuare progrese sub președinția dumneavoastră. Acum, siguranța transporturilor și transporturi transfrontaliere. Discuțiile au fost blocate mult prea mult timp datorită unor litigii și principii. Sper că putem depăși acest blocaj. Ar fi în interesul cetățenilor. Și aici veți avea cu siguranță și susținerea noastră. Și în ceea ce privește drepturile pasagerilor, o ultimă observație, este inacceptabil ca acestea să fie lipsite de conținut. Nu putem accepta un astfel de pachet. Așteptăm uh, și din partea Consiliului flexibilitate în ceea ce privește sfera de aplicare și aceste drepturi să aibă și un conținut până la urmă. În final, doresc să mai adaug că în momentul de față putem spune că președinția dumneavoastră a fost un succes, sperăm însă că după încă două luni vom putea spune că a fost o președinție de excepție și că se vor înregistra progrese și în alte domenii care nu au fost abordate încă, de exemplu finanțarea, măsurilor de securitate, dar pe ansamblu aceasta ar fi concluzia mea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner! Da, mulțumesc, domnule președinte! Pot să încerc uh, să fiu mai succintă, deci nu va trebui să mă întrerupeți, pentru că multe lucruri au fost deja spuse. La începutul președinției belgiene am avut temeri parțial că problemele de formare a guvernului ar putea sta în calea unei bune președinții. Se pare că nu a fost uh, cazul asta ca observație prealabilă. Știu că <clears throat> uh, este un merit deosebit de dumneavoastră că această carte albă a Comisiei va fi în final finalizată va fi publicată doar la anul. Apoi, liberalizarea pieței interne și pachetul feroviar. Ați făcut referire la acestea, lucrurile au legătură. Aici, sigur, nu ați putut avea succes în șase luni. Acest dosar este mult prea stufos. Aș dori să mă refer la, concret la trei lucruri. o dată drepturile pasagerilor. Aici cred că sunt și în sentimentul raportorului nostru a domnului Cancian. Aici trebuie să se facă ceva în sens pozitiv și ar fi ideal dacă ați reușit sub președinția belgiană să impuneți aceste drepturi ale pasagerilor în transportul cu autocarul în Europa. Vă urez succes în acest demers. Înainte credeam că nu vom reuși niciodată, între timp a apărut așa o licărire de speranță. În ceea ce privește Eurovinieta, din punct de vedere al politicii de transport, îmi pare rău că această um, destinație precisă a fondurilor nu mai este aplicată. Știu însă că statele membre nu doresc să se amestece nimeni în procedura lor bugetară. Întă utilizarea acestor fonduri pentru mediu ar fi fost mai adecvată. Aș dori să mă refer ca ultim punct și la navigația pe căile navigabile interne. Aici uh, speram că se va acorda o mai mare importanță acestui domeniu, mai ales că Belgia a acordat un accent deosebit acestei teme, iar în ceea ce privește EMSA și revizuirea autorizațiilor, spusesem că ar trebui să ne gândim ce alte competențe ar putea fi acordate acestei agenții pentru a evita de la bun început uh, eventuale catastrofe cu petrol în Europa. Eu cred că în acest sens ați făcut treabă bună și mulțumesc pentru cele realizate până acum. Mulțumesc, doamnă Meissner, v-ați încadrat în timp. Domnul Kramer, trei minute. Da, și eu aș dori să mulțumesc pentru prezentare și așa cum s-a spus, dacă facem o comparație și cu președințiile anterioare, ați făcut pași uh, imensi, deși nu putem fi întru totul de acord cu rezultatele, cu rezultatele, nu cu activitatea dumneavoastră. S-a făcut uh, referire și de antevorbitorii mei de progresele realizate de președinția belgiană și ca uh, german, ca neamț, pot spune că uneori o țară funcționează mai bine fără guvern decât cu un guvern slab. Am să încep cu Eurovinieta. Nu se poate să extragem bani din domeniul transporturilor pentru a sana vistieria. Invers ar trebui. Invers este situația, pentru că în uh, Germania, de exemplu, fiecare mașină este subvenționată cu 3000 de euro. Acum este vorba de revenirea asupra acestor uh, măsuri și extragerea de fonduri din domeniul transporturilor pentru finanțarea uh, celorlalte domenii. Așa, nu s-a ținut cont însă de costurile aferente accidentelor, nu s-a ținut cont de costurile climatice și s-a renunțat la costurile datorate ambuteiajelor. Este un pas mic. Noi trebuie să uh, spunem că am sperat că vom reuși să negociem o poziție mai bună, pentru în continuare există o concurență neloială. Există o taxă de drum pentru fiecare kilometru de cale ferată, în domeniul rutier situația nu este așa, v-ați adus o contribuție, însă fără o schimbare semnificativă a mobilității nu vom putea combate schimbările climatice. Uh, mi-a părut bine că ați felicitat uh, Elveția în ceea ce privește realizarea tunelului Gotthard. Uh, se planifică încă din timp, apoi domeniul transporturilor trebuie să financeze aceste costuri, dar se pare că Elveția poate realiza aceste lucruri doar pentru că uh, nu este membra Uniunii Europene, altfel nu ar putea avea o taxă de tunel de patru ori mai mare ca în Germania. În ceea ce privește limitarea de viteză, sperăm că va exista o reducere la nivel european Uh, cel puțin în orașe, ceea ce ar duce la creșterea siguranței pe, stra- pe străzi. Același lucru este valabil și în cazul alcoolului la volan. Nu ați făcut trimitere la Convenția ONU, care poate sunteți al treilea sau al patrulea președinte în exercițiu care nu face referire la, la Convenția Alpină despre aceasta era vorba, dar poate că Belgia este mult prea departe de Alpi. Uh, spunem că vrem drepturi egale pentru toată lumea atunci când este vorba de dreptul pasagerilor. Nu se poate însă ca în căile ferate să se plătească despăgubiri pasagerilor după o oră de întârziere, dar în uh, cazul transporturilor aerian doar după o întârziere de 3,5 ore. Acest lucru este inacceptabil. Mulțumesc și domnul Zila este următorul vorbitor. Uh, mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc și eu președinție pentru această revizuire la mijlocul perioadei. Cred că este un succes în domeniul transporturilor. Consider că acest acord uh, politic foarte dificil cu privire la o vinietă care a fost adoptat cu o majoritate foarte fragilă, este un, o realizare semnificativă. Nu voi vorbi foarte mult despre drepturile pasagerilor, pentru că presupun că știți care sunt uh, progresele actuale sau respectiv lipsa de progrese în cadrul negocierilor. Aș dori să se mă refer la situația în domeniul transportului aerian. Cred că reuniunea de la Montreal trebuie privită ca o evoluție pozitivă, însă știm că transportatorii europeni încă se mai confruntă cu taxe foarte ridicate pentru zborurile transiberiene. Există patru țări care au acorduri bilaterale cu Rusia și care nu trebuie să plătească aceste taxe. Există progrese în acest sens. Iar întâlnirea de la Bruges, la care v-ați referit, a discutat acest uh, subiect sau există alt for în cadrul căruia ați putea aborda această chestiune? Păi în ceea ce privește emisiile de sulf, a fost vorba inițial de, doar de Marea Nordului și de Marea Baltică, însă o concurență neloială se constată și aici, pentru că există două țări care nu se vor supune acestor reguli. Mulțumesc! Domnule președinte, poate uh, dați un răspuns la aceste prime întrebări, iar apoi vom reveni cu a doua rundă. Aveți așadar cuvânt. Ja, wel, eh, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Eurovinieta. sunt uh, diferențe foarte mari între multe dintre țările europene și există și atitudini diferite, păreri diferite. Iar dacă este să ținem cont de toate, trebuie să spunem că rezultatul acestor negocieri nu trebuie subestimat, mai ales în ceea ce privește principiile generale. Pentru că există diferențe între țări care sunt vecine în zona Alpilor, să spunem. Sigur că există atitudini contradictorii și interese care se contrazic. Și au fost, uh, am întâmpinat multe dificultăți în reconcilierea tuturor acestor aspecte. Nu am vrut să transformăm totul într-un drum uh, plin de obstacole, ci am vrut să găsim o soluție cât mai simplă. Important este, uh, în ce privește această eurovinetă, să avem niște principii care să fie clare, care să fie prezentate și de Parlament și de Consiliu trebuie să se țină cont de gradul de poluare, trebuie să există stimul uh, pe această direcție, trebuie să existe impulsuri pentru ca transportul să fie cât mai ecologic și, de asemenea, sustenabil. Și, în acest sens, trebuie să se țină cont de problemele specifice din uh, zonele urbane, trebuie să se țină cont de diferite axe care um, sunt diferite față de altele. Deci, principiile de bază în ceea ce privește această vinietă sunt uh, cele mai importante. Iar dacă este să ținem cont de aceste lucruri, um, trebuie să găsim uh, soluțiile cele mai bune pentru fiecare țară în parte. Știu că formularea pe care am găsit-o noi reprezintă cu siguranță un fel de convenție cadru și fiecare stat are în continuare o marjă de manevră referitoare la modul în care implementează totul. Însă acest lucru este inevitabil, doamnelor și domnilor, pentru că există probleme diferite în statele membre și se poate întâmpla și așa este situația și în realitate, ca soluțiile să fie diferite. Deci anumiți parametri ai eurovinietei, anumite formule să aibă o pondere diferită. Și numai în acest fel se poate răspunde la probleme specifice, pentru că la probleme specifice se răspunde cu măsuri corespunzătoare. De aceea am dorit să oferim o flexibilitate mai mare, o oarecare deschidere. Acest lucru a fost de importanță majoră pentru noi și, sigur, tarifele. Am spus că este vorba despre un tarif degresiv, cel care poluează cel mai mult plătește și cel mai mult. Iar întreprinderile care cumpără autovehicole cu care respectă standardul Euro 4 sau Euro 5, Euro 6, ele vor uh, primi oarecare stimulente, pentru că se dorește uh, înaintarea pe o direcție de gândire ecologică. Și această soluție mai presupune ceva, un aspect care nu a fost formulat uh, final și probabil că vor mai exista discuții cu Parlamentul și cu Comisia pe această direcție, pentru că trebuie să găsim o soluție potrivită u moet van mij aanvaarden dat este vorba despre um, destinația precisă a fondurilor, folosirea lor cu o anumită finalitate. Deci dacă se face o anumită propunere referitoare la un anumit proiect, se rambursează 90-95% din bani și cu toate acestea discuțiile continuă pentru că există diferențe și anume cum sunt distribuite fondurile, pentru ce sunt ele alocate și așa mai departe. Eu pornesc de la premisa că cel mai important lucru este să începem cu acest lucru și apoi, într-o etapă ulterioară, putem să ne gândim ce facem cu banii, uh, ce se cheltuiește din bugetul național, ce se cheltuiește pentru infrastructura rutieră. Sigur, anumite lucruri vor, fi, vor avea câștig de cauză. Însă, trebuie să se facă diferența între uh, specificitatea fiecarei țări. De aceea, va trebui să se mai decide asupra acestor lucruri. În orice caz, întotdeauna a fost clar un lucru. În cadrul acestei rețele europene, pe care ne dorim cu toții, trebuie ca mișcările să se îndrepte către o rețea europeană și, de asemenea, ca părțile care lipsesc, TNT și celelalte uh, elemente, să devină prioritate națională. Și trebuie să cădem de acord asupra acestor lucruri la nivel de autorități politice care provin din diverse țări uh, europene. Și trebuie să cădem de acord și în ceea ce privește nivelul Parlamentului, Consiliului și Comisiei actori implicați în aceste negocieri. De asemenea, s-a făcut un pas important. Nu am reușit să încheiem procesul, însă ne angajăm să ne implicăm în continuare și să mergem mai departe pe acest drum pe care am pornit-o. Și în acest fel încercăm să îmbunătățim lucrurile și din punctul de vedere al conținutului. De asemenea, uh, dumneavoastră ați menționat destul de frecvent drepturile pasagerilor. Referitor la acest punct, doamnelor și domnilor, doresc să menționez următorul lucru. Din punctul meu de vedere, este important să recunoaștem nu numai principiul, ci trebuie să ne imaginăm și următorul lucru în domeniul drepturilor pasagerilor, pentru că s-a făcut uh, presiunea din partea Parlamentului ca și transportul cu autobuzul, uh, să fie prevăzut în uh, regulament și uh, primul grup care a reacționat la acest lucru au fost feroviarii care au spus că concurenții au anumite drepturi ale pasagerilor, iar ei, cei din domeniul feraviar, trebuie să um, gestioneze alte drepturi ale pasagerilor și trebuie să respecte alte condiții. Și s-au întrebat de ce se întâmplă așa. Și au avut loc primele întâlniri tripartite între uh, conducerea noastră, Belgia, Comisie și Parlamentul European. Și dacă este să primim retrospectiv, trebuie să spun că am uh, făcut multe eforturi, am uh, avut o activitate cât se poate susținută pe acest dosar, am încercat să ajungem la un compromis echilibrat. De exemplu, în ceea ce privește domeniul de aplicare, dacă se pune accentul prea mult pe distanțe, atunci uh, ne întrebăm încă o dată uh, ce înseamnă transportul regional. Deci revenim la o întrebare care vizează definiția, pentru că regional înseamnă altceva în funcție de țară. Precum și această problematică transfrontalieră. Voi reveni încă o dată asupra acesteia ceva mai târziu. Toate aceste lucruri nu trebuie să fie numite în mod explicit neapărat, pentru că apurtea, ar putea apărea problema în ceea ce privește transportul local uh, transfrontalier. Deci sunt necesare anumite excepții pentru a putea rezolva anumite situații specifice, atât la nivel național, cât și în ceea ce privește țările care au încheiat acorduri bilaterale sau uh, țările care au încheiat acorduri cu țări uh, non-UE um, și apar problemele anumitor compensații, pachetul drepturilor pasagerilor sau apare aici, uh, apar aici anumite aspecte care îi vizează pe cei uh, cu dizabilități sau cu o mobilitate redusă, o temă care este importantă pentru Parlamentul European. Deci trebuie să se găsească niște compromisuri echilibrate pe această direcție. Sper că va fi posibil așa ceva. Însă, în esență, noi uh, sperăm că vom fi susținuți de toate părțile interesate, astfel încât să se spună, da, acceptăm lucrurile ca atare, sigur nu vor exista niște aplauze uh, din toate părțile, însă trebuie să se ajungă la un compromis, pentru că vor, vrem să avem o concurență loială în uh, domeniul transporturilor, precum și în domeniul drepturilor pasagerilor, pentru că nu vrem să se ajungă la o situație în care toată lumea să fie nemulțumită. Și dacă tot am ajuns la acest subiect al uh, transfrontalității, trebuie să vă spun că s-au înregistrat progrese Există diverse competențe în fiecare stat membru în ceea ce privește contravențiile rutiere sau încălcările regulamentului rutier și dacă este vorba despre autoritățile din domeniul rutier, cei de la Ministerul de Interne, de la Poliție sau alte autorități, cu toții trebuie să lucreze împreună. Noi am găsit inițial o soluție la Coreper pe 15 septembrie am ajuns la un acord uh, final referitor la temeiul juridic, articolul 87 din acord. Și acum există într-adevăr uh, niște perspective bune de a obține un regulament bun. Și cred că acest acord la care s-a ajuns la Coreper va fi o bază bună pentru a configura întregul concept. Încă câteva aspecte specifice. Transportul uh, maritim și prevederile EMSA și acestea au fost menționate. Poate că v-a sunat ciudat uh, ceea ce vă spun, însă mereu m-a deranjat faptul că în domeniul transporturilor uh, continentale mereu am ne-am gândit numai la piața internă și la transportul în această zonă. Am vorbit despre transportul transfrontalier, dar, da, atunci când a fost vorba despre transportul maritim, mai ales în zona de coastă, mai ales că aici există multe posibilități de transport ecologic, în acest domeniu există, după cum spuneam, multe posibilități de a obține ceva prin intermediul porturilor maritime, însă aici au existat anumite poziții ale celor care se ocupă de aspectele financiare, care um, au fost rezistenți și nu ne-au ajutat niciodată să obținem rezultate mai bune în ceea ce privește transportul uh, maritim transfrontalier. Însă sunt convins între timp că, cel puțin la Consiliul informal cu aceste Blue Belt și Blue Lanes am reușit să obținem uh, niște progrese bune și iată că ne îndreptăm uh, într-o direcție pozitivă. Am primit uh, acorduri în ceea ce, prive, uh, în ceea ce privește vama, controlele. Sunt anumite lucruri care se repetă mereu în ceea ce privește controlul și acest lucru ar trebui evitat putem avea controle și prin intermediul EMSA și spori astfel siguranța, pentru că dacă a existat un control vamal într-un anumit stat, atunci am, ar trebui să putem să fim siguri că totul este în regulă și că nu trebuie să se mai controleze o dată în plus, tocmai pentru a evita aceste duplicări în ceea ce privește controlele. Am uh, realizat și un test și dacă vom avea un rezultat pozitiv, atunci transportul uh, maritim în zona de coastă va putea fi integrat în mod corespunzător și vom putea vorbi despre o îmbunătățire a situației prin dezvoltarea transportului maritim în zona de coastă pe o direcție bună. S-a vorbit și despre poluare, despre emisiile de sulf. Marea Nordului, Marea Estului, Marea Baltică, cer scuze. Și în ceea ce privește aceste aspecte am reușit să ajungem la un compromis ținând cont și de realitatea politică și de disponibilitatea care există în anumite părți ale continentului, pentru că disponibilitatea este mai mare în anumite părți decât în altele și am încercat să găsim soluții ecologice pe cât a fost posibil. Uh, am dorit să înăsprim uh, normele în vigoare pentru a putea să ne îndreptăm cel puțin treptat pe direcția corectă. Încă un aspect minor nu este prima dată când apare această întrebare. Um, zborurile transsiberiene. Aceasta a fost o întrebare, cred că din partea colegilor slovaci. Este vorba despre un uh, subiect uh, dintr-o dezbatere bilaterală între Rusia și Uniunea Europeană. Vicepreședintele Calas a apelat deja la ada adaptarea acordurilor bilaterale privind zborurile transfrontaliere. Nu s-a solicitat ceva în plus față de ceea ce solicităm de la alți partenerii noștri, însă trebuie spus că există implicare pe această direcție în ceea ce privește Comisia, deci uh, se va vorbi cu Rusia despre acest lucru. Domnule președinte, cred că cu acesta am răspuns la întrebări. Probabil că urmează o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc. Acum vom da cuvântul uh, deputaților. Au câte două minute pentru a adresa întrebările, astfel încât să rămână timp și să se răspundă la acestea. Doamna Devera. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și președinției belgiene pentru această prezentare foarte interesantă a activităților sale la jumătatea mandatului. De asemenea, îl felicit uh, pe domnul președinte pentru că a reușit să ajungă la un acord între statele membre privind directiva Eurovienieta, ceea ce va permite progrese pe acest dosar atât de important. Uh, ați vorbit despre summitul aviației europene la Bruges și am văzut că pe program nu apar deloc intervenții ale parlamentarilor europeni. Însă am văzut că există o sesiune privind cerul unic european și vreau să vă întreb uh, ceva legat de urmările sau urmarea conferinței de profil de la Madrid sub președinția spaniolă care stabilise uh, ca prioritate punerea pe picioare a cerului unic european. Foarte rapid. Am văzut uh, vulcanul islandez, ce efecte a avut și, într-adevăr, aceasta trebuie să fie prioritatea noastră și cum contribuie președinția belgiană la uh, acest obiectiv, deci la crearea cerului unic european. Mulțumesc, domnul Leifried. Prezident, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, pe mine mă apasă o situație o situație care poate va apăsa și asupra Consiliului în viitor. Este vorba de un uh, raport în curs la noi și anume cel cu privire la siguranța în traficul aerian a colegului Grandes Pascal, unde e vorba de eventuala introducerea acestor scanere corporale pe aeroporturi, cum anume se va proceda, e în discuție acum. Ce mă neliniștește este că acum câtva timp am finalizat un raport pentru Parlament care se referea la finanțarea echipamentelor de securitate pe aeroporturi. Și acest uh, proiect uh, legislativ uh, nu a fost amintit de dumneavoastră în introducerea pe care a susținut-o. Poate și pentru că nu sunt prea multe de spus din partea Consiliului. Noi avem însă senzația că nu se întâmplă nimic la nivelul Consiliului în această direcție și Sigur că o finanțare se va găsi, dar dacă plecăm de la premisa că raportul pe care îl discutăm acum se leagă de uh, cel privind finanțarea și uh, dacă mai ținem cont de faptul că mulți colegi nu vor vrea să discute aceste aspecte dacă nu se clarifică finanțarea, aș dori să știu ce strategii aveți în vedere pentru a se putea finaliza ambele dosare în Consiliu. Mulțumesc, domnule Lacri, Dana Lichtenberger, două minute. Mulțumesc! Aș dori să felicit și președinția belgiană pentru că s-a apucat de un dosar care era tratat de toată lumea ca o castană fierbinte. Pentru că tocmai patru state din mijlocul Europei sunt supuse unei poveri uh, masive din partea transporturilor transfrontaliere. Și dumneavoastră spuneați că ar trebui întâi prins șoarecele și apoi văzut ce facem cu el. În opinia mea vorbim însă mai degrabă de de un păduche, pentru că dacă facem un calcul și îl raportăm la 100 de kilometri, ne dăm seama că e vorba de mai nimic. Și dacă printr-o redistribuire se dorește o finanțare mai corespunzătoare, nu știu zău. Mi-aduc totuși aminte de mm, matematica învățată la școala primară. Eu cred că dacă nu vom fi mai ambițioși sau măcar vom introduce obligație în acest sens, această eurovinietă va rămâne poate un semn simbolic, pentru că este prima dată când se recunoaște existența acestor costuri de mediu, negate până acum, însă efectul va lăsa de dorit. Acum, în legătură cu drepturile pasagerilor. Dacă nu vrem să ne facem de râs în fața cetățenilor europeni, atunci nu trebuie să permitem o excepție pentru toate rutele sub 500 de kilometri. Vă rog să notați această obiecție. Iar în ceea ce privește Convenția Alpină, mai așteptăm un răspuns de la dumneavoastră. Mr. Digondez Pasqua. Mulțumesc. Urmează domnul Digon de Pasqua. Mulțumesc. În primul rând aș dori să felicit uh, președinția belgiană, deoarece încă o dată Ceea ce în aparență este o slăbiciune se dovedește a fi uh, un atu, deci o muncă de înaltă, ținută. Domnul Simpson uh, se uită la ceas, așa că nu pot să uh, continui cu felicitările, dar uh, în sfârșit acum trec la critici. Pentru noi Eurovinieta este un astfel uh, de eșec pentru că instituțiile europene nu au avut curajul să uh, organizeze lucrurile altfel și vom vedea ce se va întâmpla, pentru că țări cum ar fi țara mea au fost practic sancționate pentru că transpun greșit sau prost în legislația națională uh, directivele europene în materie feroviară și de aici uh, problemele respective. Doamnelor și domnilor, uh, Acordul din octombrie îmbunătățește situația. Uh, știu că unii îl critică, însă pentru mine există o serie de îmbunătățiri uh, notabile și voi reveni. Uh, Spania nu poate să accepte anumite aspecte pentru că sunt lucruri care ne deranjează, nu numai noi, Spania, sunt și alte țări periferice care suferă și să nu uităm că e vorba de un acord care va viza numai auto autostrăzile în Europa, ceea ce e bine. În orice caz, Consiliul este gata să meargă pe linia Parlamentului și anume să prevadă anumite excepții pentru vehiculele care sunt mai puțin poluante. S-a vorbit sau s-a discutat și problema orelor de vârf, ceea ce nu e rău deloc. Uh, am căpătat în transparență, însă cu toate acestea Eurovinieta nu aduce nimic pozitiv pentru noi și rămâne mai mult un vis frumos. Și cred că era practic ceva uh, sortit pieirii încă de la început, pentru că țări cum ar fi Spania, sau altele suferă din cauza acestei castane fierbinți, Belgia a făcut ce a putut Uh, după puterile sale. Acum lucrurile trebuie să-și urmeze cursul. În orice caz, noi să știți că suntem o voce discordantă în acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Domnul Alcian, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vorbim mult despre planificare sau ceea ce ne dorim să, să facem, ce plănuim, dar mai puțin despre rezultate. Aș dori să știu când aceste infrastructuri despre care tot vorbim vor fi gata. Avem o rată a șomajului substanțială și în alte întâlniri vorbim despre problema inovației, însă inovarea și infrastructurile merg mână-mână. Ce se întâmplă cu toate aceste lucruri în momentele dificile pe care le traversăm? Aș dori să menționez două sau trei aspecte pe care le-au discutat și colegii uh, înainte. Drepturile pasagerilor. Ați vorbit despre trialogurile uh, destinate uh, rezolvării acestor discuții. S-a vorbit despre acel număr de kilometri, s-au făcut sau nu progrese, rămâne de văzut. În ceea ce privește eurovinietă, am văzut că antevorbitorul meu are anumite dubii. Practic, noi nu creăm condiții favorabile pentru ca, într-adevăr, să se rezolve problema poluării. Cine va plăti uh, pasagerii? Cum se va trece de la un standard la altul? Uh, cine va suferi până la urmă, cine va plăti, pasagerii care tot ei suferă din cauza ambuteiajelor, să nu uităm că nu vorbim aici despre, numai despre uh, transportul public, uh, trebuie să existe echitate și nu trebuie să ne dăm cu stâncul în dreptul, așa că vă rog să fim uh, vigilenți, să analizăm lucrurile așa cum trebuie, pentru că cred că ne vom izbi de probleme. Am terminat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Koch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, mulțumesc pentru prezentare. Două întrebări legate de Eurovinietă. În primul rând, spuneați că pentru costuri datorate ambuteiajelor ar trebui și vă citesc, găsit o soluție echilibrată, nu prea știu ce să-mi imaginez prin acest termen, poate îmi puteți explica. Și în al doilea rând, credeți într-adevăr că fără o precizare clară a destinației fondurilor încasate din, de pe urmă Eurovinietei se va întâmpla într-adevăr ceva pentru domeniul transporturilor? Mulțumesc, doamna Sausa. Vă voi uh, permite totuși să luați cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, îmi pare bine că ați venit să ne vedeți astăzi, dar ezitam dacă să-mi pun sau nu întrebarea și speram că întrebarea la care mă gândesc eu o să fie e, deja evocată. Mă refer la problema controversată a combustibilului pentru transportul maritim. Nu avem acum un tratament egal între diferiții agenți de shipping. Există foarte multe diferențe. Estonia, Finlanda, de exemplu, nu au uh, acces. Al doilea aspect. Uh, practic, țările care au intrat în Uniunea Europeană uh, recent au probleme de infrastructură cu transporturile, dar trebuie să facem ceva. Nu putem vorbi despre transportul dacă nu avem și cu ce să facem transporturile. Mulțumesc foarte mult, domnule subsecretar. Dacă puteți să vă uh, mențineți la câteva minute, până 9 minute, ca să ne dați răspunsurile solicitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În ce privește cerul unic european, nu știu ce s-a întâmplat ieri, uh, doamnă. Chiar nu știu, pentru că n-am fost acolo până la sfârșitul sesiunii. Însă se pare că chestiunea nu este numai de resortul Comisiei și a Parlamentului, deoarece se pare că, de fapt mi-a spus domnul Calas de dimineață că are intenția să vină cu o nouă propunere către Consiliu ca să, să încerce să iasă din impas. Propunerea făcută va fi retrasă. Pare să nu mai fie acceptabilă. Va exista o nouă propunere, dar nu știu exact ce va conține aceasta și, din păcate, asta este situația. Va trebui să vedem ce se întâmplă. Trebuie să verific mai întâi, pentru că informația mi-a parvenit numai azi de dimineață. Deci voi încerca să mă țin la curent, să aflu ce se întâmplă și să vedem ce are de gând comisia. Bineînțeles că uh, s-ar putea ca în cursul uh, activităților noastre uh, pregătitoare în Belgia să ajungem la anumite concluzii în beneficiul uh, Beneluxului, Germaniei, Suediei, uh, la acest nivel. Însă trebuie să înțelegem până unde putem să mergem. Bineînțeles că ne dorim progrese și ar fi în interesul transportului aerian să existe un astfel de Uh, de acord între diferiți operatori civili, militari și aceasta de dragul unei mai bune gestiuni a transportului aerian în general și o mai bună dezvoltare economică. În principiu, cred că toată lumea e convinsă de acest lucru, deci că e nevoie de o gestiune comună. Mă refer la uh, partea civilă și militară care să fie gestionate împreună astfel încât să nu fie transportul civil cel care este penalizat. Dar permiteți-mi să vă spun că aici și acum nu pot să vă spun ce se va întâmpla. Trebuie să mă informez mai mult în ceea ce privește intențiile comisiei și ce direcție va fi uh, uh, urmată de următoarea propunere. Asta este situația. În ceea ce privește scanerele uh, corporale din aeroporturi și aprobarea acestora la Bruges, uh, discutăm uh, cu toți actorii interesați, cu toți operatorii din domeniu și această chestiune se regăsește pe agenda de lucru. A, persoana care a pus întrebarea este, a rămas în sală. Ei bine, opțiunea rețiun, reținută până la urmă este următoarea, și anume că vom încerca să găsim o soluție atât uh, eficientă din punct de vedere tehnic. Bineînțeles că nu ne dorim să vedem cozile care apar în acest moment în aeroporturi. Ne dorim și garanții de ordin uh, sanitar și nu dorim ca transportul aerian să fie penalizat față de alte forme de transport care nu necesită astfel de scanere corporale. Deci, voința există, dar soluția încă nu a fost găsită. Nu știu dacă toate aeroporturile joacă uh, jocul sau urmează regula jocului, nu sunt sigur acest lucru, ceea ce privește Convenția Alfa. M-am uh, ocupat de acest dosar și e bine că aceste lucruri sunt discutate la nivelul președinției, însă când vine vorba de Convenția Alpină, partenerii implicați sunt cei care trebuie să lucreze în acest sens, în sensul obținerii unui acord. Știu foarte bine care sunt pozițiile anumitor țări în comparație cu cele ale altor țări. Dacă partenerii nu se pun de acord, atunci nu cred că președinția belgiană poate să facă mare lucru. Uh, și când vine vorba de această convenție alpină și problemele specifice pe care le au țările alpine, pot să vă spun că există astfel de uh, probleme specifice. Întrebarea le vizat. E bine, ceea ce privește Eurovinieta acum. Este vorba deci de acea tarifica, tarificare în funcție de uh, certificarea Euro 1, 1 și așa mai departe. Deci, Depind, aici, aici apar mai mulți factori, cum ar fi uh, temperatura și așa mai departe, distanța parcursă. Aceste lucruri trebuie cumva cuantificate și noi am dorit să mulțumim pe toată lumea. Fie reținem acel factor 2 și nu 4 sau 5 și atunci nu avem într-adevăr o creștere fie nu facem nimic sau nu obținem nimic. Eurovinieta aceasta Cred că am spus-o foarte clar în introducerea mea. Uh, care este poziția celor periferice și cele, față de cele din Europa Centrală și de Est. Toată lumea trebuie să facă compromisuri pentru a se ajunge un, la, la un acord. E inevitabil acest lucru. Și Bineînțeles, poate să existe o creștere a taxelor, dacă se acceptă acest principiu, anumite regiuni și-au exprimat anumite rezerve și uh, a trebuit, deci, să luăm în calcul toate aceste lucruri, inclusiv uh, reduceri care, și nu creșteri care să fie aplicate în uh, orele care nu sunt de vârf și anumite state au dorit anumite excepții. Bun, deci s-a ajuns la un compromis care, în general, mulțumește pe toată lumea, dar nu pe deplin. Și chiar dacă n-a mai rămas mare lucru din, din cele dorite inițial, contează intenția, nu-i așa? Este ceea ce am dorit de la început. Dacă n-am fi făcut așa, n-am fi avut nimic. În ceea ce privește emisiile de sulf, atunci când sunt luate hotărâri în acest sens, putem să uh, stăm și să ne gândim. Acum vreau să vă spun că, așa, nume propriu, eu consider că aceste, aceste decizii sunt poate unor prea stricte. Este evident că avem, uh, dacă avem uh, emisii de sulf uh, prea ambițioase, s-ar putea să nu fie în interesul nostru. Era vorba de acel prag de 0,1. Într-adevăr, această decizie va avea consecințe majore în anumite sectoare. Știm foarte bine acest lucru. Și mă gândesc că ar fi fost mult mai pragmatic să avem 0,5 într-o fază inițială. Dar, dar, nu putem să cerem Consiliului European să modifice acum hotărâri care au fost deja luate de OMI în cunoștință de cauză. Ar semna uh, să ducem o muncă de, de, de lămurire în timp legate de toată această chestiune a carburanților și combustibililor. Aceste lucruri nu se pot rezolva într-un timp scurt pentru că este clar că pentru anumite tipuri de transport această soluție nu este deloc optimă. Când vine vorba de transportul maritim, am ajuns la niște condiții mai echitabile. Ceea ce uh, creează unele dificultăți, de fapt, ceea ce duce la anumite dificultăți pentru anumiți operatori, mai ales din uh, mările din nord sau Marea Nordului, deci Marea Baltică. Uh, este clar că e vorba de norme foarte severe în materie. Dar Asta este hotărârea, asta e decizia și cu asta defilăm. Cred că în ce privește conținutul de sulf, va trebui să revenim uh, la o dezbatere de unde să reiasă o soluție justă pentru toată lumea. Încă un aspect. În ceea ce privește infrastructurile, nu ține de competența mea. Am cerut comisiei să facă o listă de priorități când vine vorba de finanțarea proiectelor TNT. Până la urmă, statele sunt cele care vor uh, viza această listă și dacă ea este acceptată, vom vedea ce se întâmplă. Însă haideți să lăsăm Comisia să facă această listă, să elaboreze această listă și apoi vom vedea în ce măsură apoi se pot uh, uh, atribui fonduri în mod adecvat pentru uh, aceste priorități la nivel supranațional, care până la urmă ne vor duce la soluții. Mulțumitoare pe toată lumea, vă mulțumesc! Din păcate, nu mai avem timp. Permiteți-mi însă pe final să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru opiniile comunicate astăzi. Însă aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc și pe ansamblu președinției belgiene pentru implicarea Comisiei pentru Transporturi în cadrul unei serii de inițiative pe care le-ați luat în cadrul Consiliilor Transporturi. De aceea ați avut o abordare foarte inclusivă și dar să vă mulțumesc personal. Acum cred că trebuie să vă lăsăm să vă reîntoarceți la Bruj pentru a discuta problemele aviației. Sper că ne veți ține la curent. Încă o dată mulțumesc. Iar uh, reuniunea coordonatorilor va începe în, în câteva minute.